Ședința constitutivă a Comisiei AFET se declară deschisă. Aș vrea să vă reamintesc care este scopul întâlnirii noastre de astăzi. Ne aflăm aici pentru înființarea biroului Comisiei AFET, care va fi alcătuit din președinte și patru vicepreședinți în conformitate cu regula 191 din regulile de procedură. În primul rând, vom alege președintele Comisiei AFET și după aceea vom trece la alegerea vicepreședinților. Avem quorumul necesar, care conform regulii 195.2 este de 19 membri, adică o pătrime. Cer acum să se prezinte numirile pentru postul de președinte. Acestea pot fi făcute atât de grupuri politice sau de 5% din numărul total de membri, așa cum arată regula 31 și minimul sunt 4 membri. Cer acum reprezentanților grupurilor politice să propună aceste numiri. Domnul Salafranca, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului nostru, al Partidului Popular European și alături de domnul Brock, îl propunem pe domnul Albertini, o persoană cunoscută pentru mulți membri ai Parlamentului European, pentru că a fost deja președintele Comisiei de Transporturi. Dânsul are o experiență internațională bogată, a fost primarul orașului Milano, a avut uh, legături cu șef de stat și de guvern și de aceea aș dori să prezint candidatura colegului Albertini pentru postul de președinte. Thank you. Mulțumesc, domnule Sagna-Franca. Există alte propuneri la postul de candidat? Nu? Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la numirea președintelui acestei comisii. Dorește cineva să trecem la un vot secret? Acest lucru trebuie cerut de o șesime din membrii noștri, deci 13 membri în total. Nobody. Nu dorește nimeni un vot secret? Dacă nu, atunci singurul candidat este domnul Albertini, îl declarăm ales pe postul de președinte. May I congratulate Felicitările mele domnului Albertini din partea fostului președinte către noul președinte. Am să rog pe domnul președinte Albertini să preia acum postul de președinte pentru a trece mai departe. permettetemi prima di procedere al seguito delle nostre Înainte de a continua cu nominalizările noastre, aș dori să vă spun câteva cuvinte pe scurt. Câteva cuvinte referitoare la lucrurile care se desfășoară în prezent. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc să le mulțumesc tuturor colegelor și colegilor care sunt prezenți aici. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și, în mod special, aș vrea să mulțumesc membrilor delegației italiene pentru că ei au făcut până la urmă această alegere. De asemenea, aș vrea să mai adaug un lucru. Vreau să mulțumesc în mod special unui prieten, unui coleg, pentru că noi ne-am gândit că el va deveni președintele. Este vorba despre domnul Mario Mauro, dar din motive uh, bine înțelese, a ajuns la concluzia că acest rol al conduc al președintelui de delegației nu este compatibil cu cel al președintelui de comisie, pentru că el a fost numit în cealaltă funcție în urma negocierilor pe care le-am purtat, așa încât am ajuns la această concluzie după ce, în mod generos, el s-a retras din uh, cursa pentru acest post. El, ca și mulți alții, ar fi fost poate mai competenți ca mine pentru a prelua această funcție. Însă, dacă este să mă uit înapoi la viața mea profesională, la început am fost uh, economist, antreprenor, apoi am fost președinte al industriei metalurgice și al Organizației pentru Industria Metalurgică din Milano. Apoi am ajuns la concluzia că, într-adevăr, acesta este motivul pentru succesul pe care l-am reportat până acum, pentru că în viața mea profesională am avut succes și succesul acesta se datorește calității colaboratorilor mei. Întotdeauna am fost foarte mândru de activitatea acestora și de calitatea ei. Preluând această funcție și vreau să mulțumesc încă o dată pentru asta, cred că uh, pot să țin cont de același, același privilegiu. Și anume, în jurul meu voi avea colaboratori, persoane care cu siguranță sunt mai potriviți să îndeplinească această sarcină care mi-a fost uh, transmisă mie. Este într-adevăr o sarcină dificilă și o voi prelua cu multă modestie. Mă simt uh, obligat vis-a-vis -vis de această misiune a mea și am încredere că uh, mă pot baza pe dumneavoastră. În cadrul președinției pe care o vom vota în continuare, cu siguranță vor fi membri foarte capabili și dumneavoastră, toți cei care sunteți membri ai acestei comisii și dumneavoastră mă veți susține cu siguranță în îndeplinirea sarcinii mele. Ajungem acum la alegerea vicepreședinților. mi-a fost comunicat cum funcționează lucrurile și nu vreau să mergem în funcție de grupul parlamentare, ci să ne orientăm în funcție de persoane individuale. Aș vrea, deci, să trecem la prezentarea primului vicepreședinte al Comisiei și să o ascultăm pe aceasta. Membrul competent din grupul parlamentar poate lua acum cuvântul face cineva prezentarea primului vicepreședinte, o va prelua cineva. Este vorba de uh, domnul Belder. Mulțumesc, vreau să vă felicit și eu pentru uh, numirea dumneavoastră. Sper că vom putea colabora cât se poate de bine. Ne cunoaștem uh, reciproc și avem mare încredere în dumneavoastră. Știm că sunteți o persoană foarte prietenoasă. Uh, proveniți dintr-o țară cât se poate de prietenoasă, de aceea vreau să vă felicit pentru uh, viitorii ani și uh, sper să fiți uh, călăuziți de gânduri bune pe viitor. Aș vrea să îl um, propun pe colegul meu Provera pentru uh, funcția de uh, prim vicepreședinte. Pe acesta îl cunosc de mulți ani. Colegul nostru uh, are o experiență internațională foarte mare. A fost 5 ani președinte al Comisiei pentru afaceri externe din Senat. De asemenea, în Consiliul Europei a îndeplinit diverse sarcini și de aceea este potrivit pentru a ocupa această funcție. Vă mulțumesc! Domnul Panzeri uh, are cuvântul pentru că a dorit să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt pentru alegerea acestui prim vicepreședinte, însă aș vrea să mai adaug uh, câteva cuvinte care au relevanță politică. Este o propunere a unei persoane care este demnă să preia această funcție, dar este o persoană care are o atitudine eurosceptică. Și din punct de vedere obiectiv există anumite limitări vis-a-vis -vis de activitatea pe viitor. Trebuie să ținem cont și de aceste lucruri, pentru că este vorba despre o, o politică externă europeană în cadrul comisiei noastre, o activitate care este marcată din punct de vedere instituțional și uh, domnul Provera va trebui să preia această atribuție și această misiune. Aș vrea să spun acest lucru acum pentru a putea evita dificultățile pe viitor. Trebuie să avem o poziție clară și dacă în calitate de politician ești activ în această comisie, atunci trebuie să ai și o atitudine pro-europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul și anume domnul Tanok. Um, Mulțumesc, domnule președinte nu-l cunosc pe domnul Provera, vroiam să iau cuvântul și să vă spun că faptul că dumnealui este eurosceptic nu ar trebui să fie un argument. Suntem un grup și domnul Van Orden și domnul Galec au fost uh, vicepreședinți în această comisie timp de ani de zile. Și ei au purtat această insignă de eurosceptic ca o insignă de onoare. Aceste persoane au anumite angajamente în legătură cu direcția pe care trebuie să o ia Uniunea Europeană, însă asta nu ar trebui să împiedice să aibă acest post de vicepreședinte al Comisiei. Mulțumesc, domnule Tanoc, pentru comentariul dumneavoastră. A cerut cuvântul acum domnul Lunacek. Aveți cuvântul, domnule Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vorbesc în numele verzilor și să vă spun că noi îl susținem pe domnul Provera ca prim vicepreședinte. Aș vrea însă în același timp să spun câteva cuvinte despre importanța politică a acestui post. Pentru noi este foarte important ca Europa Diversității să fie reprezentată și în prezidiul acestui, acestei comisii pentru afaceri externe. De aceea vreau să subliniez și faptul că vicepreședintele acestui comisii trebuie să țină cont de diversitatea Europei, de drepturile uh, minorităților, a celor care cer uh, azil, a celor care uh, fac parte din populațiile care migrează în momentul de față și sunt confruntate cu astfel de situații. Aș vrea deci să vă să subliniez că și comisia noastră trebuie să joace un rol important în diversitate în acest fel. Mulțumesc. Bine. grație per uh, anche lei. Mulțumesc, domnule Lun doamnă Lunacek, pentru intervenția dumneavoastră. Dacă nu sunt alți candidați, ceea ce este cazul, da? Domnule Severin, doriți să spuneți ceva, vă rog. Uh, have... Domnule președinte, cu siguranță noi ne călăuzim după sistemul DONT, care ne permite să distribuim posturile în conformitate cu numărul de deputați din fiecare familie politică și de deputați și numărul total de deputați. Uh, Aceasta este regula și o vom respecta. Problema este că mulți dintre colegii mei au foarte multe rețineri la nivel politic. Rețineri care nu se referă direct la domnul Provera, ci la partidul politic pe care acesta îl reprezintă. Prin urmare, am dorit să spunem acest lucru clar, răspicat de la început, faptul că avem rețineri, că avem îngrijorări și că dorim să ne asigurăm că dacă domnul Provera este ales, va putea sprijini o orientare pro-europeană și o politică pro-europeană. Și am luat cuvântul de asemenea pentru a vă spune că noi ne vom obține dacă se va vota. Colegii mei au hotărât să se abțină. Vă mulțumesc, domnule Severin. A cerut cuvântul domnul Broc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președinte și sunt sigur că prin experiența pe care o aduceți dumneavoastră în comisie vom putea să avem o jumătate de mandat extrem de importantă și, de fapt, un mandat întreg foarte important și foarte interesant. Vreau însă să îi mulțumesc și domnului Zarius Volski pentru felul în care a condus această comisie în ultimii ani. Vreau să fac o remarcă despre discuția care tocmai este în curs. Și eu sunt de acord cu reținerile pe care le-au exprimat anumiți colegi cu privire la uh, abordarea eurosceptică a unor colegi. Pe de altă parte, ocuparea unui post de vicepreședinte în tradiția Parlamentului European nu este dependentă de tendințele politice. Atunci, dacă ar fi așa, aș fi avut probleme și în trecut cu alți vicepreședinți. Eu zic că trebuie deci să respectăm regulile acestui Parlament. Și domnul Provera va fi obligat în această funcție să reprezinte poziția comisiei noastre. Iar în, acest, în momentul în care el n-ar face acest lucru, în fața celorlaltor instituții ale Uniunii Europene, vom avea probleme și el va simți acest lucru. Va trebui, deci, să încercăm să reprezentăm poziția majorității acestei comisii în fața celorlaltor instituții europene. Vreau să comunic de aceea și în numele grupului meu că vrem să ne ținem de linia acestui comisii pe care și domnul Provera va trebui să o respecte. Mulțumesc. Cred că după intervenția domnului Van Orden putem să încheiem această dezbatere și să trecem după aceea la alegerea propriu-zisă a candidatului la postul de vicepreședinte. Domnule Van Orden, aveți cuvântul, sunteți ultimul. I, uh, also offer my congratulations. Domnule președinte, aș vrea și eu să vă felicit pentru faptul că ați fost ales ca, pre- ca președinte al acestei comisii. Anumite comentarii făcute astăzi aici mă deranjează câtva. Nu țin să apăr neapărat uh, candidatul pentru postul de prim vicepreședinte, însă este vorba de o chestiune de principiu. Am fost cu toții aleși în mod democratic de către alegătorii noștri și mulți dintre ei au o părere diferită. Noi suntem aici pentru a-i reprezenta pe ei, de aceea nu cred că se cuvine să încercăm să impunem o anumită ortodoxie aici uh, privind natura celor care sunt aleși în funcțiile de vicepreședinți sau prim vicepreședinți. Toate părerile trebuie reprezentate aici la Parlament în mod democratic în funcție de procedurile pe care le recunoaștem cu toții. De aceea, cred că ar trebui să fim atenți atunci când ne exprimăm într-un anumit fel. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Van Orden. Acum aș vrea să știu dacă vreunul dintre cei prezenți care reprezintă compoziția procentuală necesară dorește să ceară vot secret. Nu cred că este cazul. Prin urmare, îl declar ales prin aclamare pe domnul Provera, ca prim vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe și îl rog să vină să ia loc aici, la prezidiu. Vorrei procedere ora alla lezione del secondo... Cum vom trece la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte cu aceeași procedură și sper să nu avem o dezbatere la fel de îndelungată deși pe mine nu m-ar deranja acest lucru. Partidul care trebuie să, să prezinte este so- Partidul Socialist. Domnule Severin, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că la intervenția precedentă am uitat să vă felicit pentru că ați fost ales pe postul de președinte. Vreau să îmi explic speranța și dorința că vom colabora foarte bine pentru binele cetățenilor. În ceea ce privește propunerea noastră pentru cel de-al doilea vicepreședinte al Comisiei AFET, este vorba de domnul Ioan Mircea Pașcu. Dumnealui este cunoscut de membrii mai experimentați ai acestui Parlament, îl cunosc din mandatul precedent. Dumnealui a fost de asemenea vicepreședinte la, al acestei comisii. Uh, a fost cel de-al patrulea vicepreședinte, acum a fost promovat pe postul de cel de-al doilea vicepreședinte, dacă îl votați, bineînțeles. Dumnealui este foarte experimentat, a fost uh, ministru al apărării în România în urmă cu câțiva ani, prin urmare este o persoană care are o mare experiență în ceea ce privește relațiile internaționale și sper că prin contribuția noastră vom, dumnealui vom avea cu toții de câștigat. Vă mulțumesc, domnule Severin. Și în acest caz voi întreba dacă există alți candidați din partea grupului sau dacă cei care reprezintă procentul conform regulamentului vor să propună vot secret. Văd că nu este cazul, prin urmare după ce îl program ales prin aclamare pe domnul Pașcu, îl rog să vină aici la prezidiu. Procediamo ora. Trecem acum la votul celui de-al treilea vicepreședinte și are cuvântul acum purtătorul de cuvânt al grupului său pentru a-l prezenta. Cine este? Chi prinde la parola? Cine dorește să ia cuvântul? Bun. Domnul Broc. Domnule președinte, și în numele grupului nostru parlamentar, uh, PPE, doresc uh, să o prezint pe doamna Bodis pentru postul de al treilea vicepreședinte. Dominic Bodis uh, este propunerea noastră pentru această poziție. Mă bucur să uh, propunem un coleg cu mare experiență. A fost uh, înainte, acum mai mult timp membru al Parlamentului European, a fost, a ocupat și alte funcții importante în Toulouse. În această activitate profesională a acumulat multă experiență, de aceea îi voi ruga pe colegi să susțină propunerea noastră. se nessuno dei presenti eh, propone l'elezione a scrutinio segreto e non Dacă nimeni nu dorește vot secret și nu există alți candidați, cel puțin așa am înțeles, atunci prin aclamare eh, îl declar pe domnul Bodis drept ales. Este cel de-al treilea vicepreședinte în cadrul comisiei noastre. Îl rog și pe el să vină la masa prezidiului. Și trecem acum mai departe la cel de-al patrulea vicepreședinte. Este valabilă aceeași procedură și îl rog pe colegul uh, din grupul parlamentar să îl prezinte pe acesta. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea, în numele grupului meu, al Stângii Unitare, Stânga Verde Nordică, Vă spuneam, în numele grupului nostru, Aș dori să vă felicit, domnule președinte, pentru numirea dumneavoastră. În al doilea rând, îl propunem pe domnul Melenchon în calitate de candidat pentru cea de-a patra vicepreședinție. Domnul Melenchon are o bogată experiență legislativă, a fost timp de 20 de ani în Senatul Franței, în Comisia de Afaceri Externe a acestui Senat și a fost de asemenea secretarul acestei comisii. Prin urmare, îl propunem pe domnul Melenchon. Mulțumesc! Bine, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Meyer, pentru prezentarea dumneavoastră. Există alți candidați? Nu? În cazul în care nu există alți candidați sau alte propuneri de vot secret, se pare că nu e cazul, atunci proclamăm alegerea pe postul de al patrulea vicepreședinte a Comisiei AFET, a domnului Melenchon și îl rog să vină aici la birou. Bine, prima eh, procedere Foarte bine. Înainte de a trece acum la ultimele comunicări în ceea ce privește activitatea noastră ulterioară, aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Atunci când ne aflăm într-o situație delicată, ar trebui să vedem care este originea acesteia. Și în momentul acesta, și pentru că am aici un coleg care este foarte atent la ce înseamnă uh, teritoriul cetățenesc și al orașelor, aș vrea să vă reamintesc uh, o frază pronunțată de Sfântul Ambroziu, care știți foarte bine că nu s-a născut uh, în Milano, ci în Germania, în Dreves. Știți că este un sfânt european, Sfântul Ambroziu, Și pot să spun că vă spun că acest comentariu îl fac cu tot respectul, dar și eu mă simt oarecum în această situație. El a fost uh, urmărit în justiție și până la urmă a fost ales episcop. Așa că aceeași experiență am avut oarecum și eu. Și păstrând simțul umor, umorului, uh, făcând această comparație oarecum disproporționată, pot să vă spun că îmi asum rolul de președinte al acestei comisii cu același spirit Ținând cont de tot ceea ce au spus colegii mei aici, am aici o serie de colaboratori cu care cred că voi putea coopera cu demnitate și cred că voi avea multe de învățat de la ei și nu am pretenția de a învăța nimic pe nimeni. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru atenția dumneavoastră și pentru că am reușit uh, atât de ușor să facem aceste alegeri. Și în același timp pot să vă spun că apreciez uh, foarte mult diversele opinii și poziții care au fost exprimate aici. Următoarea întâlnire a comisiei noastre va avea loc săptămâna viitoare, marți, pe 21, la ora 15, la sala Ian Q2, la Bruxelles. Doriți să interveniți, vă rog, doamna Roner. Congratulate all of you for your elections. Mulțumesc, aș vrea să-i felicit pe toți pentru alegerea în funcția lor, dar aș vrea să vă spun în numele verzilor că este foarte păcat că în birou nu avem decât o singură femeie și aș vrea să menționez că, din păcate, niciunul dintre grupuri nu a prezentat o femeie ca și candidat. But I wish you all the best and look for good cooperation. Dar oricum vreau să vă mulțumesc pentru buna cooperare. E observație che eh, condivido e che eh, faccio mia. Sunt de acord cu această observație și aș vrea totuși să adaug chiar dacă femeile nu fac parte din biroul acestei comisii, totuși în, coordona, în numele coordonatorilor avem un procent foarte mare de femei și putem spune că aceasta este oarecum o compensare uh, pentru rolul uh, pe care nu îl au de conducere în această comisie. De asemenea, vreau să mai adaug un lucru și anume că pe 21 iulie avem o întâlnire a președinției, președinției lărgite în sala ASP 1E1 la ora 11.30 la Bruxelles. Bineînțeles că veți primi și informația în scris uh, pentru toate aceste informații pe care vi le transmit acum verbal. Vă urez acum o colaborare fructuoasă și mă urez și mie. Mulțumesc!